Um, Mulțumesc, uh, George Orwell. George Orwell ar fi fost uh, surprins de modul în care acest uh, instrument este uh, numit. 10,5 miliarde de euro în 6 ani vor fi cheltuiți. Foarte interesant, dar acest fond are potențialul de a furniza arme unor țări africane care au o istorie de uh, abuzuri împotriva drepturilor omului și uh, va susține uh, armatele acestor țări. Mă opun cu putere acestei facilități din acest motiv. Poate ar trebui să-i se schimbe numele să-i se spună facilitatea pentru arme sau agenția de facilitare a armelor. Poate că uh, doamna Mogherini vrea să folosească acest fond în Mali și în Somalia, dar uitați ce s-a întâmplat în Mali săptămâna aceasta cu acele miliții susținute de guvern. Uitați-vă de faptul că noi, Irlanda, am intrat în uh, Uniunea Europeană să uh, cooperăm cu alte națiuni, dar să ne păstrăm neutralitatea. Noi nu putem să ne păstrăm neutralitatea în Irlanda dacă susținem astfel de proiecte. Acesta ar trebui să fie un proiect de pace, dar nu e unul, nu e așa? Mulțumim, domnule Flanagan. Și în încheierea procedurii intervențiilor spontane, domnul Papadakis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană am mai vorbit despre acest instrument pentru pace și în trecut. Noul mecanism nu are decât un scop, și anume de a finanța direct armatele pentru intervenția imperialistă a Uniunii Europene și a guvernelor lor acestea. Vorbim despre o creștere de o dublare a fondurilor uh, 1,5 uh, miliarde anual. Uh, aceasta se preconizează și se preconizează de asemenea participarea femeilor la aceste operațiuni extrem de uh, periculoase după ce a, început să funcționeze politica europeană și de securitate comună după bombardamentele din Iugoslavia, înțelegem mai bine care este această tentație imperialistă care uh, bântuie Europa. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Papadakis. Se încheie astfel procedura intervențiilor spontane și în încheierea dezbaterii dau cuvântul încă o dată în numele Comisiei, domnule comisar King. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, stimaților membri care au intervenit. Mulțumesc pentru comentarii și sugestii. Aș vrea să-i spun domnului Pimenta Lopez că, dincolo de a ascunde ceva, noi facem un exercițiu de transparență. E foarte clar care sunt uh, scopurile și raportul spune foarte clar care vor fi procedurile de luare a deciziilor și uh, va fi o analiză deschisă tuturor. Activitatea a deja început în unele domenii subliniate, menționate în raport, de exemplu, în a ne asigura că transferurile viitoare de echipamente sensibile se fac conform legislației internaționale și conform regulilor europene relevante în domeniu. E un lucru pe care vă asigur îl vom urma ca pe o prioritate și de asemenea suntem complet de acord că Parlamentul European trebuie să fie informat în permanență și complet în legătură cu utilizarea acestei facilități și asta e un angajament pe care îl facem uh, cu bucurie. Așadar, vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați uh, atacat acest subiect. Știu că unii dintre noastre aveți opinii foarte puternice. Vă mulțumesc pentru acest raport și sper că va fi susținut mâine la vot. Mulțumim, domnule comisar King. În încheierea dezbaterii dau cuvântul încă o dată un minut doamnei Bortmans. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Am auzit cuvântul pace de multe ori în dezbatere. Din păcate, este un concept pe care foarte mulți oameni din lume nu-l cunosc. Există atât de multe războaie în lume și pentru că instrumentul pentru pace va fi adoptat este cu atât mai important. E un instrument flexibil care va permite uh, operațiuni mai eficiente în lume. Uh, Um, ne va permite să-i susținem pe partenerii noștri, vom uh, partaja costurile comune. Am auzit multe argumente care nu au fost uh, corecte. Este un instrument de care avem nevoie pentru a putea fi mai eficienți. Asta așteaptă cetățenii de la noi. Foarte adesea am avut o politică externă în care uh, Uh, am lătrat, dar n-am putut mușca. Adică am putut uh, să facem doar amenințări, dar nu am putut desfășura forțe pe teren. Cred că odată ce avem acest instrument, o vom putea face și vom avea pacea pe care ne-o dorim. Mulțumim, doamna Fatman. Se încheie dezbaterea. Uh, votul avea loc mâine. Următoarea sesiune începe mâine la ora nouă și ordinea de zi a fost pusă la dispoziție, se găsește pe uh, pagina de internet a Parlamentului European. Vă doresc uh, tuturor drum bun spre casă, vă mulțumesc uh, pentru prezență și serviciu și se încheie această ședință. Noapte bună!